Okay, colleagues, good afternoon and welcome to this. Bună ziua, dragi colegi! Bine ați venit la această reuniune a Comisiei DV. Avem un singur punct pe ordinea de zi, dar trebuie adoptat această ordine de zi. Ați primit-o cu toții? Sunteți de acord? O putem considera adoptată? Mulțumesc! Putem trece acum la punctul 2, care este de fapt singurul punct pe care îl vom discuta astăzi, însă un punct foarte important este vorba despre viitorul acordului nostru, acordul de la Cotonou. Titlul discuției noastre este către un nou parteneriat între Uniunea Europeană și țările din Africa, Caraibe și Pacific după 2020. Vom discuta cu comisarul Mimița, care astăzi este prezent alături de noi, un document consultativ publicat de comisie și în altul reprezentant al Uniunii Europene cei dintre dumneavoastră care nu sunt de mult timp alături de noi vor fi acum informați cu privire la acordul de la Cotonou. Acordul dintre UE și țările ACP datează de la prima convenție Lome din 75. Au fost încheiate o serie de convenții de la Lome, după care a fost semnat și un nou parteneriat, parteneriat care expiră în 2020. Obiectivul acestui acord este reducerea sărăciei, dezvoltarea durabilă și integrarea treptată a țărilor ACP în economia globală. Există un cadru care include dialogul politic privind drepturile democratice, de statul de drept și buna guvernanță, printre altele. Prin urmare, în ultimii 15 ani am avut acordul de la Cotonou, în 5 ani urmează să expire și începem încă de pe acum să discutăm dacă păstrăm acordul, îl înlocuim, uh, vrem să avem altceva în loc. Mă bucur să-l avem astăzi alături de noi pe comisarul Mimița, care va prezenta documentul consultativ al Comisiei, publicat săptămâna trecută lumea s-a schimbat în, de la semnarea ultimului acord, s-au schimbat acordurile comerciale. Nu mai există acorduri regionale încheiate la nivel mondial. Avem o nouă agendă de dezvoltare care a fost uh, convenită cu trei săptămâni în urmă la New York și aș vrea să ne spuneți care este punctul dumneavoastră de vedere cu privire la evoluția pe viitor și cum credeți că acordul de la Cotonou își va găsi locul în această politică pentru dezvoltare? Dau cuvântul domnului comisar și apoi colegilor pentru întrebări. Oh, sorry, I should, I should have welcomed as well, of course, the director, um, director general of DG DevCo as well. Directorul general DG DevCo este de asemenea alături de noi pentru că vorbim despre un subiect foarte important. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați membri. Mă bucur să fiu astăzi alături de dumneavoastră pentru a avea un schimb de opinii cu privire la unul dintre cele mai importantele dosare strategice de care vom discuta, despre care vom discuta în următorii ani. Un dosar care trebuie să ne dea un răspuns la întrebarea cum ne structurăm relațiile cu 79 de țări din Africa, zona Caraibelor și Pacific. Acordul de la Cotonou este unic pentru că ofere baza pentru relațiile contractuale dintre UE și aceste 79 de țări care se regăsesc pe trei continente. Este un parteneriat aprofundat, ceea ce înseamnă că revizuirea aduce în discuție o serie de chestiuni strategice referitoare la rolul global al UE într-o mare parte a lumii, unde miza este destul de mare, se trece dincolo de obiectivele de dezvoltare. Principalul punct de pornire ar fi să ne întrebăm care sunt, în ziua de astăzi, obiectivele și interesele Uniunii Europene față de mediul global și mai ales față de țările din parteneriat și cum un parteneriat cu acestea ar putea contribui la dezvoltarea relațiilor și consolidarea ambițiilor UE ca actor global, având în vedere schimbările produse la context global. În acest context, pe 6 octombrie, Comisia Europeană și înaltul reprezentant pentru afaceri externe și politica de securitate au emis un document consultativ comun privind viitorul parteneriatului între UE și țările ACP. Procesul consultativ este deschis la nivel global tuturor persoanelor și organizațiilor care doresc să intervină până la finele acestui an. Documentul este unul complex, există multe așteptări din partea diferitelor uh, entități implicate și Comisia va uh, acționa în mod transparent pe durata întregului proces. Am încercat ca întrebările din procesul consultativ să fie cât mai vaste posibil. Există 43 de astfel de întrebări ca parte a documentului consultativ. Obiectivul consultărilor este unul dublu care reflectă următorii doi pași ce vor fi parcurs de comisie. O să-i explic puțin mai târziu. În primul rând, vrem să, să încercăm să vedem care sunt experiențele și contribuțiile din acești 15 ani de parteneriat Cotonou. Există întrebări referitoare la nivelul de uh, performanța al acestuia, dacă s-au îndeplinit obiectivele, dacă nu, de ce Poate că am stabilit obiective prea ambițioase sau în ce domenii am avut rezultate bune, în ce domenii am avut rezultate mai puțin bune, cât de bine s-au comportat mecanismele din cadrul acordului. În al doilea rând, vrem să identificăm o serie de idei, sugestii și comentarii din partea partenerilor pentru a ne construi strategia pentru viitor. Prin urmare, avem și întrebări îndreptate către viitor pentru a vedea cum putem lucra mai eficient, pe ce chestiuni trebuie să se axeze viitorii parteneri. Trebuie să deschidem acordul către alte țări, trebuie să restricționăm parteneriatul la, câteva țări, trebuie să introducem și statutul de observator. A, țările ACP sunt cel mai bun partener, având în vedere modul în care au evoluat lucrurile în următorii ani, sau ar trebui să rămână acest acord un instrument uh, obligatoriu? Care ar fi alternativele? Ambele tipuri de întrebări, și cele îndreptate către trecut și cele îndreptate către viitor, încearcă să ne ajute să colectăm informații cu privire la conținut și forma parteneriatului. Ne așteptăm să primim contribuții consistente din partea multor factori implicați și vom uh, analiza toate aceste contribuții pe lângă această consultare publică, Comisia și Serviciul European de Acțiune Externă derulează și o discuție la nivel intern. Șefii delegațiilor UE din toate țările ACP vor avea o discuție cu privire la viitorul și posibilul, posibilul viitor și la trecutul acestui contract. Există reprezentanți la nivel înalt și sunt implicate toate țările ACP feedback-ul extrem de important primit din partea lor va contribui la analiza noastră și aș vrea să subliniez că în momentul de față Comisia și SAE nu uh, au uh, o înclinare către o opțiune sau alta. Suntem în totalitate deschiși, n-am hotărât care sunt opțiunile pe care le vom promova și sprijini. Acest proces consultativ este cea mai bună resursă de care putem beneficia pentru a ne contura ideile. Există totuși niște factori care nu pot fi ignorați. Parteneriatul nostru cu țările ACP uh, se întinde pe mai mult de 15 ani. Grupul de state ACP s-a structurat în 75, însă relațiile pe care le avem cu aceste țări sunt relații ce există de la începutul înființării Uniunii Europene, cu 60 de ani în urmă. Țările ACP și UE împreună reprezintă aproape 110 țări, adică majoritatea la nivelul ONU. Această relație este un punct foarte și o oportunitate pe care nu putem trece cu vederea. Acordul de la Cotonou are o structură unică pentru că nu există un tratat sau acord internațional similar cu care s-ar putea compara. Conținutul este foarte ambițios și include o serie de aspecte care toate vizează obiectivul global de combatere a sărăciei în cele mai uh, sărace țări din lume. Țările care au semnat acordul cu 15 ani în urmă s-au schimbat între timp, în mod semnificativ. Pe de o parte, Uniunea Europeană și-a dublat aproape numărul de state membre, prioritățile actualelor state membre evident că nu mai sunt aceleași, pe de altă parte, fiecare țară ACP a evoluat și ea în propriul său mod și toate aceste lucruri trebuie să fie avute în vedere. Interesele au evoluat de-a lungul anilor și există un lucru pe care nu trebuie să-l scăpăm din vedere. Există venitul pe capita în unele dintre statele membre UE care este mai scăzut decât venitul în unele dintre țările ACP. Având în vedere sfera acestui acord, există chestiuni principale care deja și-au primit răspunsul, dar mai sunt și altele nerăspunse sau problematice. Plus, există și noi aspecte, de exemplu schimbări climatice, mediul, migrația, pacea, stabilitatea, combaterea împotriva terorismului. Toate acestea trebuie să fie parte a priorităților noastre comune. În plus, importanța comerțului și investițiilor în comparație cu ODA reprezintă un factor extrem de important. Provocările acestea trebuie să fie abordate împreună. Principiul subsidiarității uh, este foarte clar pe anumite subiecte pe care Uniunea Europeană trebuie să se pronunțe într-un singur glas. Dincolo de țările UE și ACP, Factorii din domeniul comerțului și dezvoltării s-au modificat și ei. Există economii emergente care acum joacă un rol important în ambele domenii. Interesele se schimbă, se creează parteneriate paralele, trebuie să inventariem situația actuală și, de asemenea, să ne gândim la tendințele care vor fi reflectate în țări și regiuni în următorii zeci de ani. Trebuie de asemenea să ne asigurăm că viitorul cadru consolidează și nu diluează relațiile noastre și rolul pe care îl jucăm în aceste țări. Obiectivele pentru dezvoltare durabilă și Agenda 2030 trebuie să fie principalul cadru de politici pe care îl definim. Politici care trebuie create din această perspectivă și din perspectiva tuturor angajamentelor noastre internaționale, care ar trebui să stea la baza discuțiilor pe care le avem în cadrul acestui proces. Flexibilitatea instrumentelor pe care le vom crea este de asemenea un aspect de avut în vedere. Semnarea acordului de la Cotonou și ratificarea amendamentelor sale a fost un proces care a durat câțiva ani, lucru ce a întârziat acțiunile noastre pe teren. Un alt aspect de avut în vedere. În sens mai larg, există un aspect important pe care vreau să-l subliniez. Această revizuire trebuie să evidențieze punctele slabe ale metodelor noastre de lucru. Nu mă tem uh, să promovez un exercițiu de autocritică. Mă refer la toate instituțiile europene și la mecanismele pe care le-am elaborat cu partenerii noștri. ar trebui să evaluăm și cum s-au comportat partenerii noștri și în ce măsură au respectat obiectivele comune. Concluzii și lecții pentru viitor vor fi de asemenea conturate și eforturile noastre de a atinge obiective comune trebuie să se bazeze pe acțiuni eficiente și eficace. Câteva cuvinte acum cu privire la viitorii pași. Acest, pro, acest document consultativ comun este primul document oficial ce va fi emis în acest proces uh, important de revizuire. Mai există câțiva pași și mai există câteva puncte în care vom interacționa cu Parlamentul European în următoarele 12 luni. În prima parte, în primul trimestru al următorului an, pe baza procesului de consultare publică și analizelor interne, vă vom prezenta o evaluare oficială a primilor 15 ani de existență a acordului de la Cotonou. Evaluarea va acoperi diferiții pilone ai acordului și se va baza pe fapte concrete. Vom trage o serie de concluzii pe baza informațiilor din surse fiabile și pe baza datelor statistice. După care vom efectua și un studiu de impact, vom uh, enumera și compara diferitele opțiuni posibile. Pe baza procesului consultativ, vom încerca și să descriem și să evaluăm diferitele scenarii și consecințele acestora. Mai târziu, Comisia și înaltul reprezentant vor pregăti o comunicare comună în care să prezinte detaliat strategia pe care o vom implementa. După cum vedeți, Parlamentul European are numeroase ocazii să intervină și aștept cu nerăbdare să avem o strânsă colaborare. Comisia și Serviciul de Acțiune Externă vor consulta în paralel și Consiliul European, <laughs> statele membre și statele ACP pentru a ne asigura că interesele sunt convergente. Se înțelege de la sine că mă angajez să discutez, să discut cu dumneavoastră de câte ori va fi nevoie pe acest subiect. Vă mulțumesc pentru atenție și acum vă stau la dispoziție pentru întrebări și comentarii. Aș vrea să știu care sunt punctele dumneavoastră de vedere cu privire la cele mai mari provocări față de proiectul acesta pe care îl construim împreună. Aș vrea să vă spun că obiectivul nostru este ca lumea să fie un loc mai bun pentru toți care trăiesc în ea, inclusiv sau în special pentru cei care au cel mai mult de sferit. Mulțumim reprezentantului Comisiei, mulțumim domnului comisar care, iată, este alături de noi de la începutul acestui proces, în care trebuie să discutăm și să analizăm lucrurile în detaliu pentru a ne asigura că avem un parteneriat bun. Aceasta este o chestiune prioritară pentru comisia noastră în următorul an, având în vedere procesul pe care tocmai l-ați descris. Procesul inițial de consultare este destul de scurt, mai sunt vreo 8 săptămâni până la finele anului uh, și e nevoie să răspundem cu rapiditate. Vom prezenta documentul uh, coordonatorilor noștri și vom răspunde. Dar am vrea să știm când credeți, când estimați că va fi prezentată comunicarea Comisiei. 2016 pe durata anului? Cam așa, da. Yeah. So anyway, we, we, we can we can get a full time just so we can plan our work as well at what point because we've got. Bun. Întâi de toate, oricum există o evaluare, ne-ați mai descris și alte etape, după care o să prezentați mai multe opțiuni. Da? Așa am înțeles. Data viitoare, când reveniți, poate ne puteți explica cum stau lucrurile. Deci prezentați uh, diferitele opțiuni posibile, după care presupun că vor urma o comunicare în care se va prezenta decizia Comisiei. Întâi discutăm opțiunile, după care urmează propunerea propusă din partea Comisiei. Cred că așa vor fi structurate lucrurile. Sunt mai mulți colegi care doresc să intervină. Începem cu Davosier pentru PPE. Mulțumesc, doamnă președinte, și țin să mulțumesc domnului comisar pentru prezentarea acestui uh, document consultativ. Consider că acest document este unul foarte uh, deschis și sincer și prezintă într-adevăr uh, paleta de opțiuni. Și într-adevăr trage atenția și asupra întrebărilor la adresa acordului de la Cotonou. Cred că agenda 2030 este clar noul cadru care va trebui luat în seamă atunci când discutăm uh, viitorul acordurilor de la Cotonou. Avem, deci, obiective noi care nu fac parte din cadrul uh, obiectivelor de dezvoltare ale mileniului, dar fac parte din uh, obiectivele de dezvoltare durabilă 2016 care se reflectau deja în acordul de la Cotonou prin dialogul politic, dar ar trebui să fie mai uh, solide pe viitor. Se vorbește despre pace și securitate, despre bună guvernanță. Ori această dimensiune fusese deja identificată de un studiu al Parlamentului European în, uh, pe marginea corupției și se sublinia faptul că în țările ACP nu se folosesc toate instrumentele care au fost folosite în politicile noastre de extindere sau în politica de vecinătate. Ori aceste instrumente, evident, nu ar fi putut fi copiate ca atare, dar ar fi putut uh, fi folosite drept model. Și e o coincidență foarte fericită faptul că uh, comisarul s-a implicat el însuși în uh, negocierile de aderare cu Croația. Uh, vorbim de capitolul 23, uh, justiție și reformă judiciară și alte domenii care sunt foarte importante. În ceea ce privește dialogul în privința migrației, este un subiect uh, pe buzele tuturor și care cu siguranță nu își va pierde din însemnătate în următorul deceniu. Deci uh, dialogul, uh, readmisiile, uh, călăuzele sunt tot atâtea aspecte care ar trebui să fie consolidate pe viitor. Un alt aspect este cel instituțional. Nu, evident, cunosc care sunt diferitele opțiuni posibile, Prima ar fi și cea mai evidentă să păstrăm ACP ca atare, altul să avem negocieri um, în funcție de specificitățile fiecarei regiuni în parte. Dar cred că voința politică este un uh, aspect extrem de important. În decembrie va avea loc uh, adunarea interparlamentară și uh, va fi interesant de văzut care este interesul și voința politică cu această ocazie. Pentru că astfel de adunări interparlamentare nu au mai fost organizate în țările ACP de destul de mult timp. Și asta este un uh, element legat de instituții destul de important. În fine, nu e o noutate. Uh, discuția pe marginea Fordului European pentru dezvoltare și bugetul acestuia. Știți, Parlamentul și-ar dori ca acesta să fie inclus în bugetul UE dar aș vrea să știu uh, care este părerea dumneavoastră și în orice caz cu siguranță se va mai discuta pe viitor pe această chestiune. Mulțumesc. Da, și cu uh, delegația adunării interparlamentare trebuie să conlucrăm îndeaproape pe această chestiune. Enrique Guerrero Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc domnului comisar pentru că este astăzi alături de noi pentru a ne prezenta informații cu privire la procesul acesta consultativ în care este implicată comisia în momentul de față. Mulțumim și pentru că ne-ați spus care sunt următoarele etape care vor fi parcurse în acest proces și în ce măsură Parlamentul și Comisia noastră vor putea interveni în fiecare din aceste etape. Cu privire la procesul consultativ propriu-zis, aș avea două comentarii, trei de fapt. În primul rând, e posibil să existe membrii ai Parlamentului care să creadă că suntem foarte departe încă de revizuirea acordului de la Cotonou, pentru că mai sunt patru ani și un pic până la momentul în care este necesară rediscutarea. Inclusiv sunt membri care se gândesc că poate nu vor mai fi membri ai Parlamentului când va avea loc această revizuire și atunci, într-o oarecare măsură, își pierd interesul în subiect. Însă, ce ne, uh, ce ne-au învățat, momentele pe care le-am uh, trecut, prin care am trecut în acești ani, este importanța dezvoltării durabile și toate aceste lucruri care ne arată că schimburile sau întâlnirile la nivel înalt și evenimentele de genul acesta trebuie pregătite cu mult timp înainte și că trebuie să începi de pe acum să lucrezi pentru 2020. Și aici ajung la al doilea comentariu. Cred că este foarte bine că acest uh, efort începe cu un proces consultativ. Toate marile reuniuni care au avut loc anul acesta au în spate procese de consultare, inclusiv uh, Întâlnirea la nivel înalt umanitar de anul viitor se bazează pe un proces de consultare extins care s-a încheiat cu consultarea globală de săptămâna trecută de la Geneva. Și cred că marile schimbări pe care le-am traversat la nivelul societății de la data la care a fost semnat primul acord Cotonou includ și structurarea unei societăți civile mai puternice, Um, formarea unei rețele de societăți pentru dezvoltarea durabilă, apărătoarele drepturilor omului, promotoarea ai bunei guvernanțe. Prin urmare, se conturează diferiți interlocutori care uh, depășesc cadrul simplelor acorduri între statele membre sau între regiuni de diferite tipuri. De aceea cred că este bine că există acest proces consultativ că acesta se desfășoară în cadrul ceea ce am putea, a ceea ce am putea numi societatea civilă și în cadrul statelor membre, așa cum ne-a spus domnul Mimița, și poate că ar trebui să ne gândim dacă n-ar fi bine să organizăm și procese de consultare comune la care să participe țările sau instituțiile ACP și reprezentanții omologi din UE ca parte a procesului de evaluare a ultimilor 15 ani și a problemelor cu care ne-am confruntat și ce ne dorim pentru viitor. Poate că acest proces ar trebui să se desfășoare împreună, nu separat, de o parte UE și de o parte țările ACP. Ar trebui să găsim niște punți care să unească cele două părți într-un efort de evaluare comună a situației. Și există un punct la care s-a referit domnul comisar, care mi se pare foarte important și care va fi și mai important uh, în 2020, și anume cum să ne asigurăm că acordul ACP-UE se situează în cadrul acordurilor regionale care se consolidează în momentul de față. Mă gândesc la tratatul comercial cu Pacificul, care Acum este în faza de ratificare. Mă gândesc apoi la o serie de acorduri UE semnate cu China, TTIP-ul cu Statele Unite, care ar fi impactul tuturor acestor acorduri asupra cadrului în care se situează relațiile comerciale cu ACP și cu țările care, în același timp, ar putea face parte din diverse acorduri regionale. Există țări care ar putea fi semnatare ale acordului cu țările din zona Pacificului și în același timp să fie incluse și în acordul Cotonou. Trebuie să vedem care ar fi punctele comune și să vedem cum putem evita situațiile conflictuale între aceste acorduri. În calitate de membru al adunării parlamentare mixte, experiența mea mă face să cred că cea mai mare problemă din ultimii 15 ani ține de acordurile economice și comerciale pe care le-am semnat, acele faimoase EPA-uri, acorduri de parteneriat. din Uniunea Europeană. Deci eu cred că acesta este un subiect al căruia trebuie să acordăm toată atenția. Dezbaterea noastră ar trebui să se bazeze pe asemenea subiecte. E clar că totul uh, este interdependent, iar uh, marile fluxuri migratorii sunt strâns legate de situația instabilă din aceste țări și nu uh, se va schimba nimic dacă nu um, încercăm să rezolvăm adevăratele cauze ale problemei. Trebuie să facem față acestei mari provocări. Relațiile noastre cu țările ACP eh, după 2020. Și numai așa vom fi fideli cu discursurile pe care deja le-am ținut aici la Comisia de Dezvoltare. Moris Ponga. Mulțumesc, Moris Ponga. Vă mulțumesc. Domnule comisar, aș dori să vă adresez o întrebare pe pagina unui subiect uh, care mi-e tare drag, și anume țările și teritoriile de peste mare. Precum știți, și acestea uh, sunt în curs de revizuire a statutului juridic. Acordul acestor domenii până în 2020. tocmai aici ați elaborat un text în această direcție în 2014, dar aș vrea să știu dacă aveți de gând să propuneți și un instrument financiar specific pentru teritoriile și uh, domeniile de peste mare. Pentru că, într-adevăr, uh, Fedul întâmpină probleme în administrare în aceste teritorii și domenii. Aș vrea să știu, deci, dacă aveți în vedere un uh, instrument financiar specific pentru acestea, care să fie înscris în bugetul comunitar și apoi uh, supus aprobării Parlamentului European. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Maria Arena. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Înainte de toate, țin să vă mulțumesc pentru documentul consultativ pe care îl propuneți. E foarte important să extindem cât mai mult uh, înțelegerea noastră în privința relațiilor cu partenerii africani. Și nu pot decât să vă mulțumesc pentru această consultare. Săptămâna trecută a avut loc o discuție cu DigiTrade pe marginea uh, um, APE-urilor, dar cred că ar trebui să ca și informațiile de astăzi să fie preluate pentru a uh, intra în negocierile pe marginea acordurilor de parteneriate economice din viitor. De multe ori, țările din Sud nu au fost luate în seamă în acordurile multilaterale, acordurile economice. Iar uh, răspunsul uh, la acest blocaj uh, la OMC este că sunt acorduri bilaterale care nu iau în calcul preocupările țărilor din Sud. Știți că suntem în curs de negociere a TTIP, iar acesta va avea consecințe și asupra Africii. Însă, aceste consecințe nu sunt nici de cum luate în seamă în cadrul negocierilor. Sper că, la un moment dat, Comisia și dumneavoastră să puteți uh, să vă sensibilizați um, colegii și mai ales comisarul uh, pe comerț în această privință, pentru ca nu cele ce li se dă prin cadrul acordurilor de la Cotonou să le, să le fie luat prin uh, TTIP. Când privim lista țărilor celor mai sărace din lume, din 36, 26 fac uh, obiectul unor acorduri de parteneriat economic. Cu alte cuvinte, lipsește reciprocitate, ca și cum ar fi la același nivel, nivel ca și noi în ceea ce privește dezvoltarea. Cred că ar trebui să existe diferențe între abordările economice la adresa acestor țări deci aș vrea să știu care este relația pe care o aveați, o aveți dumneavoastră în calitate de promotor al dezvoltării față de uh, colegii dumneavoastră, promotorii comerțului și cum se împacă acestea două fără să uh, calce pe nimeni în picioare. Acordurile de parteneriat economic Uh, se bazează pe divizia regională. Pe de altă parte, acordurile de la Cotonou vizau mai degrabă integrarea regională. Ei bine, cum să lucrezi pe integrarea regională, dar să nu dai câștig de cauza acestei uh, uh, diviziuni regionale mm, pe care se pune accentul în acest moment? În ceea ce privește dezvoltarea durabilă, capitolul uh, drepturilor indivizilor pur și simplu nu figurează în acordurile economice. V-aș ruga să preluați dumneavoastră această flamură și anume faptul că dezvoltarea durabilă trebuie să figureze ca atare în acordurile de parteneriat economice. Tot în ceea ce privește reciprocitatea, am avut o întâlnire cu DigiTrade săptămâna trecută și ne-a spus că vor fi anulate uh, taxele de vamă, taxele vamale. În bugetul statelor africane trebuie să știți că aceste taxe vamale au o pondere uriașă în bugetul public. Da, alții o să-mi spună, da, dar e bine cunoscută și corupția în domeniul lucrătorilor vamali. Da, este adevărat. Însă, dacă e vorba de recuperat bani pentru bugetul public sau care să se piardă, atunci trebuie să existe compensații. La DigiTrade mi s-a, ni s-a spus data trecută, nu vă faceți griji, nu o să fie niciun fel de compensații din partea noastră a europenilor, ci compensații din partea pieței. Eu una nu sunt dintre cei care cred că piața este soluția miracol care rezolvă tot. Cine știe, poate pe termen lung, da, vor exista corectări pe piață care vor face ca prețurile la anumite bunuri să scadă pe piața africană și să se ajungă la o echilibrare. Dar pe termen scurt, în niciun caz, ar trebui să existe compensații pentru statele membre, care, ă, statele africane, care vor avea de pierdut din ă, banii la buget. În fine, în ceea ce privește drepturile omului, Poate ar trebui să ne gândim la revizuirea articolului 96 în uh, cazul încălcării drepturilor omului de către una dintre țări. Dar, așa cum spunea și colegul italian mai devreme, aș dori să vedem în ce, uh, când vorbim despre guvernanță, să nu vorbim doar despre guvernanța guvernamentală pentru că și multinaționalele au o mare răspundere în domeniul guvernanței. Atunci când o multinațională exploatează resursele unei țări fără niciun fel de trasabilitate, trebuie ca aceste multinaționale să asigure o bună guvernanță. Deci cum am putea asigura prin acordurile de la Cotonou o mai mare responsabilitate a multinaționalelor? Pentru că se știe că Uh, țările cele mai, care au PIB-ul cel mai sărac au uh, resursele naturale cele mai bogate. Deci se ajunge la foarte mari uh, dezechilibre. Încă o dată, sper că acordurile de la Cotonu și integritatea dumneavoastră să asigure o mai mare integritate a comerțului internațional. Mulțumesc, Charles Görens. Și apoi doamna King. Mulțumesc, doamnă președinte. În țările ACP avem fostele colonii eh, englezești, franceze, spaniole, portugheze și în mare am putea spune că e un fel de Commonwealth al uh, Europei. Și cred că acest acest cadru al privilegiilor, dacă n-ar fi existat, ar fi trebuit să fie inventat. În privința acordului, fie va fi renegociat până în 2020, fie nu. Dacă nu vor, va fi renegociat, atunci în 2019 vom negocia un mic protocol pentru organizarea Fondului European pentru Dezvol- lichidării Fondului European pentru Dezvoltare pentru că cu siguranță fondurile nu vor fi cheltuite până la ultima centimă, până la finele lui 2019. Apoi, odată ce statele membre și-au luat un angajament pentru finanțare, al cărui nivel să fie undeva pe la 0,5 sau 0,6%, pentru că vă, obiectivul de finanțare de 7% vă, va fi reportat pentru 2030. Ei bine, atunci țările membre nu vor mai alimenta fondul european de dezvoltare. Și atunci, dacă nu se schimbă nimic din punct de vedere militar, rațiunile bugetare vor fi uh, cele mai importante. Și asta înseamnă că nu va putea depăși 1% din bugetul UE. Dacă din acest 1% uh, scădeți Fedul, deci Fondul European de Dezvoltare, cum vor mai fi cheltuiți banii? Pentru că până acum comisia a fost uh, agenția de punere în aplicare a plăților. Pentru că ori în 2019 nu o să mai treacă banii pe la Bruxelles și nu e sigur deloc că vor fi găsite mijloacele financiare care alimentau înainte Fed. Deci nu mai suntem deloc siguri de această finanțare. Dacă se ajunge la acest 1% și nu poate fi depășit, ce o să se întâmple? Deci dacă se menține nivelul de finanțare al statelor membre, aceste finanțări vor fi făcute prin bugetele naționale. Deocamdată sunt state care uh, alimentează mai mult, altele care alimentează mai puțin Fondul European de Dezvoltare. Deci, practic, va fi o renaționalizare a politicilor europene de dezvoltare. Comisia nu va mai dispune decât de jumătate din fondurile actuale. Prin uh, fondul de cooperare sau prin Fed. Zeci și zeci de ani am încercat să ajungem la o cât mai bună coordonare a politicilor UE și politicilor statelor membre. Practic, în acest caz, jumătate din acești bani nu ar mai fi la dispoziția Comisiei și fiecare se va ocupa de propria programare la nivel național. Deci acest scenar din punct de vedere al coerenței politicilor și uh, de cooperare, acest scenariu ne duce direct în șanț. În cel de-al doilea scenariu de renegociere, tot uh, lucrurile nu vor fi foarte ușoare. Ideea este să păstrăm uh, Uh, cel puțin același nivel de finanțare la nivelul comisiei. Pen pentru că altfel pur și simplu nu veți mai putea convinge țările uh, ACP. Deci ambele scenarii sunt destul de problematice. Scenariul ideal ar fi de negocierea unui nou acord, acord să se găsească și buget uh, și un angajament ferm din partea statelor membre uh, să-și mențină finanțarea cel puțin la nivelul acordului actual. Dacă nu vom reuși acest lucru, eu nu cred că se va ajunge la un acord cu țările ACP. Pentru că nu pot fi duși chiar așa de nazi. Ei cunosc foarte bine care este funcționarea UE. Și cred că va trebui să se dea vizibilitate uh, celor care primesc fonduri. În al doilea rând, de văzut ce răspuns aducem noi la um, acest context în plină schimbare. Gândiți-vă la țările BRIC, care sunt din ce în ce mai precente, uh, um, prezente. Și nu trebuie să pierdem din vedere condiționalitatea post-2020. Deci situația s-a schimbat Există vreo 12 țări la ora actuală care, din punct de vedere economic, au, uh, au uh, avut, au înregistrat niște progrese extraordinare. Dar trebuie să păstrăm pe viitor în continuare această armă pentru a contracara dezechilibrele și sărăcia la nivelul țărilor uh, din Africa, din Caraibe și din Pacific. În fine, în ceea ce privește relațiile noastre cu aceste țări, eh, am dobândit niște elemente extrem de importante, de-a dreptul prețioase. Eu cred, sper ca acordul de la Cotonu să rămână unul viu. Dispozițiile sale, în mare parte, încurajează dialogul politic și acest lucru e foarte important. În ceea ce privește Curtea Penală Internațională, toate țările ACP sunt obligate să intră în dialog cu noi și nu sunt ultimele, singurele dispoziții în acest sens. Și apoi, dacă chiar vrem să avem un uh, joc realmente multilateral avem nevoie de parteneri uh, forte. Vorbeam la începutul intervenției mele despre un Commonwealth european. Dacă reușim să redinamizăm, să revitalizăm negocierile de la OMC cu țările ACP, care sunt vreo 80, Uh, plus 30 uh, de țări europene, iată, putem ajunge la o pondere foarte importantă uh, în negocierile OMC și cu adevărat cuvântul nostru să conteze realmente. Deci Europa ar putea să aibă o importanță încă și mai mare. Acordul cu ACP ar fi practic o pârghie, o pârghie extrem de importantă, de puternică, pentru a ne spori și nouă rolul pe scena internațională. Avem extrem de multe lucruri în comun cu țările din Africa, din Caraibe și din Pacific. Și ar fi mare păcat să lăsăm baltă un acord care și-a dat deja uh, dovada, și-a făcut deja dovada importanței sale. Schimbul de uh, informații și de bune practici, încurajările uh, deputaților din uh, țările ACP pot face ca situația din aceste țări să se schimbe. acordul de la Cotonou este singurul acord internațional care, cu asentimentul celor două părți, uh, încurajează uh, societatea civilă, apariția acesteia și dezvoltării acesteia. Ori această dimensiune trebuie încurajată în continuare și sprijinită. Mulțumesc. Vreau să vă reamintesc că mai mulți dintre dumneavoastră au vorbit despre adunările parlamentare comune și despre slăbiciunile acestor adunări parlamentare. E adevărat, însă deseori am reușit să ajutăm anumite țări parteneriate să uh, aibă acces la informații, la informații despre bani pe care guvernele din țările lor respective îi primeau și despre care habar nu aveau. Deci uh, uh, am reușit să facem niște progrese datorită acestor întâlniri. Da, colegii au vorbit despre chestiuni destul de complexe, pentru că avem uh, Um, adunările parlamentare comune, avem fondurile europene, pe de altă parte avem fondurile care provin uh, din uh, Statele Unite. L-am auzit pe um, Clinton uh, săptămâna trecută care se opunea încheierii unor noi acorduri. Nu știm foarte bine ce se va întâmpla. Sunt mai multe niveluri. Eu Am ascultat despre ce spunea ambasadorul din Belize despre relațiile cu Uniunea Europeană și de asemenea despre relațiile cu Statele Unite și uh, știm că există acum și acest nou bloc de țări, țările emergente, care um, schimbă echilibrul de puteri uh, pe uh, plan mondial. Uneori, Ni se pare că e de la sine înțeles că țările ACP chiar își doresc această relație cu noi, dar uh, în urmă cu 23 de ani nu prea aveau de ales. Acum au o, uh, o întreagă paletă de opțiuni, deci să nu uităm acest lucru, că s-ar putea să nu mai fie atât de, de, de la sine înțeles că um, vor să aibă această relație cu noi. Au trecut vremurile coloniilor. Deci poate că ei preferă o legătură mai strânsă cu China care le dă bani. Da, se pun multe întrebări. Eu cred că parteneriatul pe viitor va fi diferit dacă privim lucrurile și prin uh, prisma uh, jocurilor strategice și știind uh, care este uh, politica pe care o duc uh, țările emergente. Oricum, dau cuvântul uh, domnului comisar ca să răspundă colegilor. Oricum, mulți, copii, mulți uh, colegi au vorbit despre Mulți colegi au vorbit despre um, soarta adunărilor parlamentare comune. Sunt și unii care nu au putut să fie prezenți. Oricum, domnule comisar, vă dau cuvântul. Vă mulțumesc, vă mulțumesc frumos uh, pentru această dezbatere și acest schimb de um, reflexii despre perioada de după acordurile de la Cotonou. Oricum, este o dezbatere uh, preliminară și schimbul de vedere de astăzi este o contribuție importantă și la consultările pe care vrem să le lansăm. Poate că e cam prea devreme să vă dau răspunsuri cuprinzătoare la întrebările sau comentariile pe care tocmai le-ați uh, formulat. Totuși, nu doresc să um, mă limitez doar la ceea ce pot să vă spun astăzi. Nu vreau doar să repet că e prea devreme, că o să mai avem timp să uh, intrăm în mai multe detalii uh, pe parcursul consultărilor. Vreau să, să vă spun și ce părere am eu. De exemplu, dacă este să evaluăm uh, eficacitatea acordurilor de la Cotonou, Eu cred că la nivel bilateral putem să vorbim despre o eficiență a acestor acorduri. Și chiar și pe plan regional am constatat rezultate satisfăcătoare, mai ales uh, dialogul cu comunitățile economice regionale. De asemenea, Datorită acordurilor de la Cotonou au evoluat uh, relațiile cu Uniunea Africană în ansamblul său și cu alte organizații regionale. Însă am fi putut să facem mult mai multe în uh, relațiile noastre cu toate țările din grupul ACP. Nu uit nici faptul că o parte dintre țările ACP s-au implicat mult în um, negocierile internaționale, ca de exemplu pentru definirea noilor uh, obiective de dezvoltare sustenabilă. Dar numai anumite țări s-au implicat. Întregul grup de țări um, ACP nu sunt. Nu este la fel de um, activ. Și eu îmi pun multe întrebări în ce privește rolul pe care îl joacă la nivel mondial <clears throat> acest grup de țări. Cum spuneam, pe plan bilateral uh, s-au putut obține mai multe rezultate, s-au făcut mai multe progrese, atât pe plan politic cât și pe plan economic. Cred că dialogul uh, economic uh, a a avut vântul în pupă, mai ales uh, în mai multe regiuni din Africa, dar și în Caraibe, n-am fi putut să um, atingem un asemenea nivel de dezvoltare în absența acordurilor de la Cotonou, pentru că era un acord uh, cu dispoziții obligatorii pe plan juridic. Totuși trebuie să trecem dincolo de această evaluare a eficacității acordurilor și să ne gândim care sunt scenariile pentru viitorul relațiilor noastre cu aceste state. Eu îmi dau seama din scrisoarea pe care domnul președinte eh, Juncker mi-a solicitat la începutul mandatului. Deci mi-am dat seama din această scrisoare că ambițiile noastre, rolul nostru, sunt acum de a negocia un acord de parteneriat revizuit. Dar e un acord cu A mic, nu cu A mare. Avem nevoie de un nou cadru de parteneriate strategice cu țările um, ACP. Pentru mine este o direcție foarte clară um, pentru politica pe care trebuie să o ducem. Și cred că organizarea acestor consultări deja este un demers care dă dovadă de deschiderea pe care noi vrem să o impregnăm în aceste noi negocieri, pentru că vrem să primim cât mai multe contribuții cu putință înainte de a pune la punct noile acorduri. Nu vrem să uh, dăm uh, noi uh, o direcție, nu vrem să restricționăm în niciun fel conținutul acestor acorduri. să lăsăm acordurile să expire fără să existe ceva care să preia ștafeta ar fi o mare păcat. De fapt, din punctul meu de vedere, această opțiune nici nu poate fi avută în vedere. E scenariul zero, ca să spun așa. Dar să avem un acord care seamănă cu cel actual, poate în aceeași formă, dar cu un conținut uh, revizuit, uh, da, eventual. Să avem așa un fel de acord cadru, dar uh, cu dispoziții generale și apoi um, cu dispoziții care pot să fie individualizate ca să se țină cont de specificitățile fiecărui stat, este un alt scenariu Um, totul va depinde de concluziile consultărilor și putem eventual să extindem uh, acest uh, parteneriat cu țări care până acum nu erau uh, țări semnatare. Să le extindem către sud sau către nord. Să zicem, să includem Cuba Cuba face parte din regiunea geografică, dar nu era o țară semnatară a acordurilor cu țările ACP. Și am să încerc să vă mai spun care este părerea mea despre alte aspecte menționate astăzi și, des, și um, despre buget, de exemplu. Comisia și-a luat angajamentul de a propune un buget pentru Fondul European de Dezvoltare pentru următorul cadru financiar multianual din 2020 încolo și există păreri pro și contra uh, în ce privește rezultatul evaluării um, dotării bugetare a Fondului European de Dezvoltare um, Comisia dorește să-și respecte angajamentele și va propune acest buget pentru Fondul European de Dezvoltare uh, pentru următorul cadru financiar multianual. Doresc în același timp să uh, folosesc aceste consultări ca să putem să ne gândim la uh, raportul cost-beneficii a întregului proces. Poate că din nevoia de eficientizare, de mărirea transparenței, de mărirea coeziunii, uh, am putea să pledăm pentru um, fixarea acestui buget de către Comisie pentru Fondul European de Dezvoltare. Și de asemenea, Parlamentul European ar beneficia de o putere mai mare de monitorizare. Putem de asemenea să analizăm care a fost, care va fi impactul financiar al acestei bugetizări. Mie mi-ar place să aibă loc o discuție despre felul în care putem să modificăm mecanismele de finanțare din cadrul acordurilor de la Cotonou și din cadrul acordurilor care vor fi semnate eventual după aceea. Să vedem cum putem să revizim criteriile ce se aplică statelor membre care contribuie la acest buget. Oricum, trebuie să evităm uh, riscul uh, unei anvelope financiare care să fie inferioară alocării bugetare de care beneficiază Fondul European de Dezvoltare în prezent. Nu ne-am dorit ca Um, scăderea acestui buget să fie interpretată de partenerii noștri ca un fel de scădere a importanței pe care le acordăm, să nu fie interpretată ca un fel de semnal politic. Trebuie să estimăm capacitatea globală de finanțare a Uniunii Europene, pentru că acesta era unul dintre aspectele cheie din parteneriatul de la Cotonou și rămâne un subiect prioritar pentru agenda noastră internațională. Acum în ce privește relațiile comerciale și coerența politică, în ce privește coerența politică între obiectivele economice și obiectivele de dezvoltare, ne-am dat seama că trebuie neapărat să ne asigurăm că există la toate nivelurile această coerență politică. Și trebuie să facem acest lucru în perspectiva punerii în aplicare a noilor obiective de dezvoltare sustenabilă. Pentru că chiar și pe plan intern trebuie să Uh, putem să um, garantăm această coerență politică, pentru că și pe plan intern trebuie să atingem obiectivele de dezvoltare sustenabilă. Pe plan internațional trebuie să ne aducem contribuția în acest sens și trebuie să existe cooperare între dimensiunea internă și dimensiunea externă a politicilor noastre. Relațiile comerciale uh, fac parte integrantă din coerența politică pentru dezvoltare. Relațiile comerciale, tot ceea ce ține de politica taxelor vamale, uh, înlăturarea barierelor vamale și non-vamale. Acestea sunt câteva dintre obiectivele finale pe care le avem în politica noastră de dezvoltare și care trebuie să ne garanteze coerența între politici. De asemenea, ne gândim la noi scheme de tarife preferențiale pentru partenerii de la Cotonou. Trebuie să ne gândim cum putem să extindem contextul um, um, economic pentru că acesta să aibă o mai mare pondere în parteneriatul pe care îl semnăm cu aceste țări. Să avem mai multe instrumente de parteneriat economic. Nu putem să ne gândim doar la dezvoltarea relațiilor comerciale în general și la uh, liberalizarea pieței. Un mare, nu, mulți dintre partenerii noștri doresc să poată să uh, um, comercializeze bunuri și servicii, însă noi vrem să îmbunătățim și capacitatea industrială din aceste țări și uh, industria manufacturieră. În acest context, taxele vamale și scăderea uh, resurselor naționale, scăderea folosirii resurselor naționale datorită politicii comerciale ar trebui să îmbunătățească gestiunea globală. Căci vedem că agenda de până în 2030 va permite să îmbunătățească politica globală de gestionare a uh, taxelor și Uniunea Europeană și-a adus contribuția și își va aduce contribuția la îmbunătă îmbunătățirea acestei gestiuni globale. Deocamdată, nouă ni se pare că principala contribuție pe care putem să o avem este să îmbunătățim conținutul acestei gestionări globale uh, a taxelor. Așa vom participa noi la agenda de la Addis Abeba și de la New York și putem să contribuim și la lucrările uh, Comisiei pentru Taxe de la OCDE ca să existe o taxare mai um, echitabilă și mai transparentă. Comisia oricum deja um, face eforturi pentru a preveni evaziunea fiscală și pentru a diminua erodarea bazei fiscale. We, I would, uh... I would also like... Doresc de asemenea să vă spun câteva cuvinte despre relațiile cu teritoriile și țările de peste mări și nevoia creării unui instrument uh, uh financiar special. Da, ideea acestui instrument financiar care ar fi destinat doar um, țărilor și teritoriilor de peste mări. Deja în timpul discuțiilor și negocierilor pentru cadrul financiar multianual s-a discutat despre crearea unui asemenea instrument, despre avantajele pe care le poate avea și chiar pe dar discuțiile încă nu au fost finalizate. Rămâne un subiect foarte important și trebuie să-l reabordăm pentru cadrul financiar multianual de după 2020. Comisia este pregătită să se angajeze când va veni momentul într-un dialog constructiv uh, în ceea ce privește crearea acestui instrument financiar uh, destinat uh, teritoriilor de peste mări. Am reușit uh, să avem totuși 365 uh, de milioane de euro pentru uh, um, teritoriile de peste mări. Este o sumă mult mai mare decât cea din um, bugetul precedent. Deci am, am constatat o mărire a bugetului alocat acestor teritorii pentru că vrem să sprijinim într-o mai mare măsură um, strategiile din uh, aceste țări și teritorii. Deci mi se pare că este foarte important să lansăm consultările în ce privește um, acest instrument uh, financiar pentru perioada de după 2020. Acest dialog ar putea să fie demarat după ce Uh, se vor discuta concluziile perioadei de programare pentru cel de-al 11-lea Fond European de Dezvoltare. Pentru că acum uh, tocmai de acest lucru ne ocupăm și când se va încheia acest exercițiu de programare, cândva în 2016, vă voi sta la dispoziție ca să lansez și discuții despre cum putem să uh, facem progrese pentru a crea un asemenea instrument. Cu alte cuvinte, salut angajamentul și contribuția doamnelor și domnilor debutați la cadrul de, de parteneriat de după 2020. Lansăm consultările publice, vom vedea care vor fi diferitele scenarii, vom vedea care va fi rezultatul studiului de impact și ulterior vom analiza propunerile elaborate și vom putea demara negocieri cu țările ACP. Și așteptăm ca și partenerii noștri să-și aducă contribuția la uh, aceste consultări. Eu mă aștept ca până cel târziu, uh, sfârșitul anului 2016, să putem să uh, ajungem în uh, stadiul uh, finalizării studiului de impact. Și până cel mai târziu, la începutul anului 2017, ar trebui să venim cu o comunicare uh, pe baza căreia să putem să discutăm și să se ia hotărârea la Parlament și la Consiliu, ca să ne pregătim din timp pentru negocierile de după expirarea acordurilor de la Cotonou. Mulțumesc că suntem punctuali. Sunt chestiuni foarte importante, dar cred că astăzi am pornit cu dreptul. Vă mulțumim anticipat, oricum pentru colaborare și informez pe colegi că următoarea întâlnire are loc pe 9 noiembrie și apoi pe 10 noiembrie. Și ne revedem la Strasburg.